So good afternoon, colleagues. Uh, I welcome you back to the session. I hope you had a refreshing. Uh... Dragi colegi, bine ați revenit. Sper că ați savurat din plin această pauză de prânz. În această după-amiază ne vom axa pe coerența uh, internă și externă. Ne vom axa pe uh, sfera externă a libertății, justiției și securității. Ca să vă aduc aminte, în această dimineață mulți v-ați referit la um, exemple cu care vă confruntați acasă, de exemplu, situația migranților, a refugiaților, sigur, în raport cu drepturile omului. Și noi la Parlamentul European ne ocupăm de aceste subiecte la Comisia pentru Afaceri Interne. Dacă este să fim critici față de noi și să recunoaștem care sunt provocările, ne dăm prea bine seama când participăm la reuniuni multilaterale sau când uh, discutăm cu colegi din afara Uniunii Europene că credibilitatea noastră are de suferit dacă nu abordăm problemele. Așa că eu cred că este foarte important să discutăm cu dumneavoastră, cei de la nivel național, în ce măsură putem să dăm dovadă de mai multă coerență. Înainte de a da cuvântul președintelui uh, LIBE, Comisia noastră pentru afaceri interne, Vă invit pe cei care puteți să rămâneți mai mult uh, aici să o faceți, pentru că imediat după ce se termină reuniunea DROA, vom avea o reuniune în ceea ce privește politica UE de readmisie și toate implicațiile acesteia. Cred că ar fi interesant pentru dumneavoastră să rămâneți și să ascultați. Mă bucur foarte mult că putem să începem cea de-a doua sesiune împreună cu domnul Lopez Aguilar, președintele Comisiei pentru Afaceri Interne, Libertate și Justiție Civilă. Împreună, în termeni practici, vă putem arăta cum uh, drepturile omului au implicații interne, dar și externe. Înainte de a-i da cuvântul președintelui Comisiei Libe, permiteți-mi să îi uh, introduc și să vi prezint și pe vorbitori. Domnul Morten Kerum, care este directivul Agenției Europene pentru Drepturile Fundamentale. Bun venit de la Viena, dacă nu mă înșel. Doamna Vigante Milasiute este președintele grupului de lucru de la Consiliu în ceea ce privește drepturile fundamentale, drepturile cetățenești și uh, libera circulație a persoanelor, pe scurt FREMP. Și acum începem. Mulțumesc foarte mult, spune uh, președintele Lopez Aguilar. Mulțumesc, Barbara Lochpiller, pentru faptul că putem să fim astăzi împreună aici. E un exercițiu de cooperare extraordinar între comisiile parlamentare mai ales în acest uh, moment. Pentru că, iată, conlucrăm cu AFET, cu DROA, știți, eu uh, prezidez Comisia LIBE și este foarte implicată în uh, dezbaterea și implementarea cadrului strategic pentru drepturile omului și a planului de acțiune aferent acestuia. Așa că ne aflăm aici, unii cu alții, pentru a analiza coerența politicilor noastre. La nivelul Parlamentului European, această cooperare este foarte importantă și e nevoie de uh, dedicare și de efort înspre cooperare. Uniunea Europeană promovează valori nu doar în plan intern, ci și în plan extern, în toată lumea. Ne inspirăm din istoria Uniunii Europene, avem indivizibilitatea drepturilor și libertăților omului. Și tocmai de aceea trebuie ca Uniunea Europeană să rămână un simbol al valorilor. Acesta este și motivul pentru care am uh, făcut din Carta Drepturilor Fundamentale o parte integrantă a Tratatului de la Lisabona. De aceea am transmis un mesaj foarte clar, discutând despre starea Uniunii, despre care sunt standardele noastre în acest domeniu. Motivul pentru care Parlamentul European a ascultat atâtea opinii critice față de angajamentul pentru respectarea drepturilor omului în relația cu terțe state, cu terți și nu numai, pentru că, în primul rând, trebuie să ne uităm la noi înșine, să ne dăm seama cum ne comportăm noi aici, acasă, să vedem cum respectăm și propagăm valorile pe care le-am înscris în articolul 2 de la tratatul, din tratatul de la Lisabona și în Carta Fundamentală a Drepturilor Omului. Am purtat mai multe dezbateri pe acest subiect în domeniul libertății, securității și justiției la LIBE. Am avut dezbateri aprinse pe această temă. drepturile și provocările constituționale au fost în centrul preocupărilor noastre. Înainte de a deschide dezbaterea pe care așteptăm cu toții, vreau să fac un scurt comentariu. În ultima vreme, împreună cu jurii și AFCO, noi, cei de la LIBE, am uh, evaluat la jumătatea perioadei programul de la Stockholm și este relevant. Uh, lucrăm în baza regulii 51 din regulamentul de procedură. Și, bineînțeles, trebuie să tragem niște concluzii pertinente. Ce am făcut concret pentru a atinge obiectivele formulate în domeniul libertății, securității și justiției? Ce a mai rămas de făcut? Să, fa să facem un bilanț, așadar, care sunt chestiunile pendinte, cum și unde putem să ne descurcăm mai bine, cum ne putem îmbunătăți angajamentul pentru a găsi un echilibru între cele trei elemente, libertate, securitate, justiție și ce vom face de acum încolo pentru a ne apropia mai mult de cetățeni, pentru că sunt drepturile lor fundamentale. Recent s-a tras un semnal de alarmă Știți bine că a avut loc scandalul PRISM cu programul de supraveghere și de invadare a intimității cetățenilor. Ar trebui să ne prezentăm în fața opiniei publice, în fața cetățenilor, mai ales că vin alegerile europene în mai 2014. Cetățenii europeni vor avea un cuvânt de spus și de aceea este foarte important ca în centrul dezbaterii acesteia și în centrul campaniei electorale să transmitem un mesaj coerent că ne pasă nu doar de criza financiară și de gestionarea monedei euro, ci și de drepturile și libertățile cetățenilor noștri să arătăm cetățenilor că în negocierile sau discuțiile cu partenerii noștri, cu terții, noi menținem toate standardele europene. Și asta în fiecare etapă a procesului european. Vom menține standardele înalte și ne vom respecta toate angajamentele. Tocmai de aceea ne bucură faptul că avem uh, oportunitatea să cooperăm cu Subcomisia pentru Drepturile Omului și cu cei de la AFET. Mă bucură faptul că sunt o parte activă în această dezbatere. Și acum dăm cuvântul invitațiilor noștri, mai întâi domnul Morten Kerem, directorul Agenției Europene pentru Drepturile Fundamentale. Bun venit! Thank you very much, Madam Chairperson, and uh, Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Mulțumesc, Juan Fernando, și mulțumesc în primul rând pentru invitația de a continua dezbaterea care, cred, a fost începută cândva în noiembrie trecut. E vorba de dezbaterea coerenței interne și externe. Mă bucură foarte mult faptul că avem alături de noi, avem alături de noi pe reprezentanții parlamentelor naționale. Dezbaterea Astfel este mult mai amplă și ne vom da seama ce se întâmplă din perspectiva statelor membre, prin comparație cu perspectiva comunitară. Sunt foarte de acord cu ce a subliniat Juan Fernando. Pentru a da dovadă de credibilitate și pentru a fi uh, o sursă de inspirație pentru partenerii noștri din străinătate, trebuie să ne facem ordine în ogradă și trebuie să ne dăm seama cum arată provocările în fața drepturilor fundamentale aici în Europa. Drepturile fundamentale și coerența nu reprezintă doar o frumoasă obligație morală, ci uh, reprezintă o obligație stipulată în carta la care am aderat. Toate activitățile Uniunii Europene, că sunt ele externe, că sunt ele interne, trebuie să aibă în vedere acest principiu. În același timp, vreau să vă spun că, chiar dacă nu e mandatul meu, adesea noi uh, primim vizitatori în Viena și ne dăm seama că față de Europa există un grad ridicat de respect. Ceea ce facem noi, într-adevăr, poate să servească drept sursă de inspirație pentru colegii noștri, pentru alte guverne și alți actori din alte regiuni ale lumii. Acestea fiind spuse, din dovezile care au fost acumulate la agenția pe care o reprezint, putem să vă spunem că există mari provocări și probleme adevărate în Europa pe mai multe capitole. Voi reveni la acest aspect. Aș vrea totuși să spun din capul locului un lucru. Nu este atât de important să uh, privim lucrurile din perspectiva momentului, ce se întâmplă acum aici. Este mult mai interesant să ne dăm seama dacă problemele pe care le identificăm noi sunt soluționate într-o manieră exhaustivă, dacă instituțiile și guvernele încearcă să uh, rezolve problemele pentru a îmbunătăți viața persoanelor vizate. Și asta pentru a face față provocărilor Uh, cu care se confruntă respectarea drepturilor fundamentale. Deci ne interesează dacă într-adevăr problema respectării drepturilor fundamentale e luată în serios. În al doilea rând, avem suficiente semnale de alarmă ce pot fi declanșate în cazul unui blocaj sau în cazul unui regres Aici deja lucrurile devin foarte problematice, iar instituțiile și diversele structuri trebuie să fie vigilente pentru a atrage semnalul de alarmă potrivit. Înainte de a intra uh, în pâine și de a vă spune exact uh, ce am descoperit noi în, în activitatea noastră cu privire la coerența internă și externă, aș dori să menționez câteva elemente care fac ca Europa să fie în continuare un bun exemplu în lume și care pot servi drept inspirație pentru ceilalți. Eu cred că nu există altundeva în lume atâta transparență în ceea ce privește identificarea provocărilor. Sunt foarte multe instituții care se ocupă de asta, mass media sunt foarte active și în același timp avem un cadru juridic extrem de elaborat. Avem Carta funda Drepturilor Fundamentale, care, este, care are forță obligatorie din punct de vedere juridic în Europa, Și aici aș menționa și aderarea la Convenția ONU pentru drepturile persoanelor cu dizabilități. Și sper că în curând va exista o aderare și la Convenția ONU în ceea ce privește drepturile omului. Deci, cadrul juridic este unul puternic. Și apoi avem un, un număr de instituții active în acest domeniu. Peisajul instituțional este foarte viu, atât la nivel național, cu instituții pentru drepturile omului, cu uh, o societate civilă activă și implicată pentru a menține vie um, ordinea de zi privind respectarea drepturilor omului. Carta a devenit așadar uh, obligatorie din punct de vedere juridic și s-au construit capacitățile necesare pentru a pune problema într-o manieră coerentă. Avem așadar toate instrumentele pentru a oferi consiliere la nevoie, bazată pe dovezi și pe expertiză. Pentru asta avem uh, o arhitectură foarte bine conturată cu Consiliul OPE și așa mai departe. Intrând în detaliu, vreau să vă spun că avem mai multe politici specifice, de exemplu în ceea ce privește uh, situația uh, comunității rome. Iată un domeniu în care am avansat și care poate să fie o sursă de inspirație pentru uh, populația indigenă marginalizată din alte zone ale lumii. Avem și um, un coordonator antitrafic de ființe umane care acum se ocupă de această formă modernă de sclavie. Și, în ultimul rând, avem un regim foarte strict de protecție a datelor cu caracter personal, pentru că dreptul la o viață privată este foarte important în ziua de azi. Iată așadar, foarte pe scurt, un sinopsis al elementelor pozitive care există la noi. Avem structuri, avem legislație, dar uh, aceste lucruri nu sunt întotdeauna uh, o realitate pentru toți cei 500 de milioane de cetățeni care trăiesc în Uniunea Europeană. Și pot să vă dau câteva exemple. Exemple cu relevanță externă. Agenția pentru Drepturile Fundamentale a lansat un studiu cu aproximativ 93.000 uh, de respondenți din uh, comunitatea LGBT. Am vrut să analizăm situația acestor oameni în uh, cele 28 de state membre. Două treimi, deci cam 65% din respondenți, au spus că nu se simt în siguranță dacă se țin de mână în public. E vorba de cuplurile de același sex. Și am combinat această trăire cu o altă constatare. Un sfert uh, din respondenți au declarat că uh, au fost asaltați în ultimul an. Și atunci am întrebat ce au făcut în urma uh, agresiunii. Răspunsul a fost nimic. Nu s-au dus la poliție deoarece au simțit că poliția nu-i va apăra și au simțit că poliția oricum nu va face nimic dintr-un număr de motive. Deci e clar că avem o problemă gravă aici. La nivel european, persoane din comunitatea LGBT uh, sunt, uh, au drepturile apărate doar prin uh, legislația antidiscriminare în domeniul ocupării, dar nu și într-un domeniu mai amplu, social. Și mi se pare că e necesar să se întâmple asta. În iulie 2013, Consiliul a adoptat linii directoare în ceea ce privește promovarea și protejarea tuturor drepturilor umane ale persoanelor din comunitatea LGBT și asta uh, prin prisma politicilor uh, cu relevanță externă din Uniunea Europeană. Este foarte important ce mesaj transmitem și cum ne organizăm în plan intern. Poate că un prim pas ar fi acela de a adopta la nivel orizontal o directivă antidiscriminare care să cuprindă și protecția uh, persoanelor LGBT, uh, a persoanelor cu dizabilități, deci să, și să cuprindem multe alte sfere dincolo de sfera ocupării. Există și câteva principii de bază constituționale care se confruntă acum cu uh, mari provocări. E vorba de independența uh, instanțelor de judecată, a mediatorilor, egalitatea în rândul instituțiilor și cred că e foarte important să uh, menționăm problema impunității, mai ales când e vorba de uh, infracțiuni și de uh, uh, acte de agresiune comise față de minorități. Iată probleme față de care noi avem uh, o acțiune fermă în uh, plan uh, extern. Permiteți-mi acum să menționez un al treilea domeniu E vorba de azil, trafic de ființe umane și politici de migrație. Iată un domeniu cu uh, uh, implicații uh, foarte directe în politica externă. Se știe că mai multe mii de oameni au murit în Mediterana încercând să ajungă în Europa cu barca și că mii de oameni uh, sunt expuși traficul de ființe umane în uh, Uniunea Europeană sau către Uniunea Europeană în fiecare an. De asemenea, există mii de lucrători în domeniul industrial sau agricol care uh, se află în condiții de sclavie. Acestea sunt cazurile în care noi trebuie să intervenim Există deja legislație care ne permite să intervenim, dar sunt multe alte lucruri de făcut. Solidaritatea între statele membre când discutăm despre politica de azil e în continuare un element limitat. Și pot să vă ofer un exemplu pe care poate îl cunoașteți. SUA Ehm, s-a ocupat uh, de mai mulți refugiați care au ajuns în Malta, comparativ cu întreaga Uniune Europeană. Deci uh, America a făcut mult mai multe decât uh, Europa și a fost vorba despre Malta până la urmă. Deci e clar că e loc de mai bine. Și voi încheia cu câțiva pași concreți ce ar putea fi întreprinși. Dumneavoastră, ca reprezentanți ai parlamentelor naționale, jucați un rol foarte important în menținerea drepturilor fundamentale pe ordinea de zi. Este foarte important să nu pierdem din vedere importanța acestor drepturi în activitatea noastră cotidiană. Parlamentele joacă un rol foarte important în transpunerea legislației europene. legislația națională trebuie să respecte întru totul drepturile fundamentale. Și de aceea funcția de control la nivelul Parlamentului național este foarte importantă. În al doilea rând, aș vrea să menționez complexitatea arhitecturii europene. Acum avem 28 de parlamente naționale. Uh, în Uniunea Europeană, practic. Și cred că ar fi mai util uh, dacă consiliile pentru drepturile omului din Parlamentele Naționale s-ar reuni din când în când. Și aici nu este vorba doar de cei care analizează problemele externe, ci și de cei care analizează și problemele interne. Știu că în decembrie trecut a avut loc o reuniune de acest gen în Cipru și sper că uh, recomandările uh, care, la care s-au ajuns în urma acestei reuniuni sunt implementate. Apoi, e nevoie de coordonare la nivel național în rândul tuturor actorilor importanți pentru a promova și proteja drepturile omului. Parlamentele naționale au o poziție extrem de favorabilă aici. Trebuie să existe o interacțiune deschisă între parlamentari, instituțiile pentru drepturile omului, Um, instituția mediatorilor și societatea civilă și organizațiile uh, care reprezintă societatea civilă. Fac o paranteză. Mă îngrijorează faptul că societatea civilă riscă să se facă mai puțin auzită în ziua de azi din cauza crizei uh, financiare. Societatea civilă suferă foarte tare din cauza lipsei de finanțare și uneori și a uh, lipsei de sprijin într-o formă sau alta. Statele membre sunt foarte active în sprijinirea societății civile în străinătate, dar să nu-i pierdem din vedere pe cei de acasă, de la noi, pentru că au nevoie, uh, avem nevoie Uh, și noi de ei și ei de noi pentru a proteja drepturile fundamentale în viața de zi cu zi. Este foarte important așadar să obținem date mai multe și mai bune pentru a avea dovezi clare um, față de ceea ce se întâmplă în domeniul respectării drepturilor omului pentru a fi mult mai exacti în toate intervențiile noastre. Agenția pentru Drepturile Fundamentale vă stă la dispoziție în mod constant. Acestea fiind spuse, vă mulțumesc pentru atenție și aștept cu nerăbdare discuția. Mulțumim foarte mult uh, pentru diversitatea de informații pe care ni le-ați oferit. Uh, propunerile dumneavoastră vor fi ascultate fără îndoială de parlamentele naționale și vom vedea și noi aici la Parlamentul European cum ne putem uh, încadra în aceste recomandări. Noi avem, așa cum știți, o comisie pentru drepturile omului, așa cum știți, care se uh, adresează atât aspectelor interne cât și aspectelor externe. Bună oară! În revizuirea programului de la Stockholm, uh, Comisia LIBE și Comisia, Comisia DRA uh, conlucrează. Însă, cu siguranță vom face un efort pentru a ne extindă și mai mult eforturile. E foarte bine ca uh, diferitele nivele, parlamentele uh, naționale, respectiv Parlamentul European, să discute, să dialogueze. Acum avem alături de noi uh, pe președinta grupului de lucru al Consiliului privitor la drepturile uh, fundamentale, drepturile cetățenilor și libera circulația persoanelor FREMP. Este vorba de doamna Vigante Siute și am să-i dau de îndată cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Îmi face plăcere și sunt onorată să fiu astăzi aici pentru a vă face o scurtă prezentare a FREMP. E vorba de un grup de lucru asupra uh, drepturilor fundamentale, drepturilor cetățenilor și libere circulații. Suntem uh, un organism tânăr, ca să spun așa, încă ne căutăm identitatea și suntem la început de drum predecesorul FREMP a fost un grup de lucru ad hoc care avea drept sacină principală negocierea regulamentului potrivit căruia Agenția pentru Drepturi Fundamentale a putut fi fondată. Odată ce grupul ad hoc s-a transformat într-un grup de lucru permanent, am moștenit practic temele um, asupra care astăzi lucrează Agenția pentru Drepturile Omului, dar facem mult mai multe. Odată cu intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona, eforturile noastre au fost dominate de o tematică principală și anume accederea UE la Convenția pentru Drepturile Omului. Am discutat foarte mult la FREMP despre această, acest lucru și practic nu ne-a mai rămas mult timp pentru alte teme, ceea ce nu înseamnă că eforturile FREMP s-au limitat la acest unic punct. Sub președinția irlandeză, în iunie 2013, concluziile Consiliului asupra drepturilor omului și statului de drept, precum și raportul Comisiei în ce privește aplicarea Cartei Drepturilor Fundamentale în Uniunea Europeană, au fost adoptate. Consiliul nota atunci că respectând respectarea statului de drept este o condiție sine qua non a respectării drepturilor omului. Potrivit uh, Convenției pentru drepturile omului. În acest fel, puteam să ameliorăm coerența politicilor interne și externe în domeniu. Consiliul a făcut o legătură directă între statul de drept și uh, temele specifice ce țin de drepturile omului. Și, în principal, combaterea xenofobiei, crimelor pe bază de ură, forme extreme de rasism, antisemitism și homofobie. Uh, Sub președinția lituaniană, FREMP se concentrează pe patru teme principale. Eficacitatea instrumentelor UE existente în combaterea crimelor izvorâte din ură. Aici planul președinției este de a demara discuțiile asupra ce putem face în continuare la nivel UE pentru a combate în mod adecvat crimele izvorâte din ură și am preluat idei prezentate în președinția irlandeză. Ceea ce avem nevoie la nivel UE e o mai bună organizare a drepturilor omului, promovarea culturii drepturilor omului, deci nu doar un cadru de reglementare clar, ci să vedem și în ce fel normele legale sunt implementate, iar dacă ele nu sunt, să vedem de ce și în ce fel s-ar putea face mai bine. Ne dorim întâi de toate să colectăm informațiile necesare pentru ca această discuție să poată avea loc. FREMP a solicitat încă sub președinția irlandeză informații din partea Agenției pentru Drepturile Fundamentale și am solicitat agenției să analizeze fenomenul din perspectiva drepturilor victimelor. Deci a victimelor crimelor izvorâte din ură, care sunt experiențele prin care au trecut ei și ce consideră că s-ar putea face pentru a le proteja mai bine interesele? E nevoie de alte norme legale sau care sunt măsurile concrete? Mai mult decât atât, sub președinție lituaniană, statele membre au fost solicitate să ofere informații privitor la decizia cadru pentru combaterea uh, rasismului și xenofobiei prin, um, în dreptul penal. Consiliul a solicitat statelor membre informații referitoare la experiențele lor în termen de cooperare juridică. Și primul eveniment major, ca să spun așa, este o conferință anuală planificată împreună de Agenția pentru Drepturile Omului și Consiliu o conferință ce va avea loc la Vilnius pe 12 și 13 noiembrie. Dacă îmi permiteți, fac și un pic de reclamă pentru acest eveniment. Pentru noi, Lituania, acest eveniment e foarte important. Vom avea ocazia să discutăm de probleme legate de combaterea crimelor provenite din ură și de a înțelege, încerca să înțelegem împreună ce putem face mai mult și mai bine. Următorul punct pe ordinea de zi a FREMP este uh, tema evaluărilor externe ale Agenției pentru drepturile, drepturile fundamentale. Nu FREMP uh, evaluează agenția, ci Bordul Agenției pentru Drepturi Fundamentale a formulat anumite recomandări. În ce fel munca agenției poate fi ameliorată, ce schimbări la regulament ar fi necesare. Și am solicitat Comisiei să solicite niște concluzii ale Consiliului pe această temă. dorim să arătăm ce mai rămâne de făcut pentru ca agenția să devină mai eficace. Însă, comisia, stă în mâinile comisiei, în puterea comisiei de a uh, face propuneri pentru eventuală schimbare de uh, regulament. Un alt punct pe ordine de zi a FREMP sunt drepturile cetățenilor. Mai precis, Consiliul FREMP lucrează la niște uh, concluzii ale Consiliului în marginea raportului Comisiei vizând cetățenia. Și analizăm sugestiile Comisiei asupra felului în care pot fi ameliorate drepturile cetățenilor. Sperăm că aceste concluzii să fie adoptate la Consiliul din decembrie, așa încât să le putem prezenta la uh, evenimentul de încheiere al anului um, european al cetățeanului. Ar fi imposibil de imaginat uh, munca FREM uh, fără um, efortul de aderare la Convenția uh, Internațională a Drepturilor Fundamentale. Discuțiile, în schimb, pe această temă sunt informale, deoarece solicitarea formală încă nu a fost înaintată de Comisia Europeană. Analizând acum mai specific aspectele ce țin de coerența internă-externă, trebuie să vă spun că pe 13 septembrie, în ședința FREMP, noi am examinat o declarație a rețelei pentru democrație, un document pe care îl cunoașteți fără îndoială, un document semnat de 48 de ONG-uri. E vorba de o declarație prin care societatea civilă atrage atenția instituțiilor europene asupra felului în care acestea abordează problemele de actualitate din domeniul drepturilor omului. Există sugestii specifice asupra felului în care răspunsul instituțiilor ar putea fi ameliorat. Și această notă conține sugestii inclusiv la adresa FREMP. Noi la FREMP am examinat documentul și am căzut de acord să discutăm pe 21 noiembrie, în următoarea noastră ședință, în mod specific, tema coerența interne-externe. Și l-am invitat pe domnul Stavros Lambrinidis, reprezentanța Consiliului Europei și Agenției pentru Drepturi Fundamentale la această ședință. Încercăm să căutăm metode de inovare, de ameliorare a muncii noastre și în ce fel putem um, ameliora coerența între politicile externe și interne. O altă temă, pentru a face legătura și cu ce s-a discutat azi dimineață, mă refer la intervenția ambasadorului Consiliului Europei atunci când dumnealui spunea că trebuie să evităm duplicarea și că trebuie să folosim indicatorii existenți și mecanismele existente uh, special în cazurile în care trebuie monitorizată performanța în domeniul protecției drepturilor omului. În întâlnirea din septembrie la FREMP am discutat tema cooperării între uh, Comisie și uh, Consiliul Europei, tocmai pentru a pregăti un tablou de bord, iar noi la FREMP am susținut cooperarea permanentă uh, între cele două instituții. Dar am mai notat că la nivelul Consiliului e nevoie să continuăm discuțiile pentru a vedea în ce fel trebuie colectate datele și cum vor fi ele utilizate mai apoi în funcție de nevoile Uniunii Europene. Iată, am vorbit deja preț de 10 minute. În curând mi se va cere să închid microfonul, așa încât aș conchide prin a spune că pentru noi continuitatea eforturilor la Consiliu este foarte importantă. Așa cum știți, președinția este una uh, uh, turnantă și, practic, ne predăm ștafeta unii altora. Așa cât eforturile noastre vor trebui să fie continuate și de președinția greacă. Continuitatea e esențială, dar de asemenea și cooperarea cu actorii externi în principal. Și aș dori să mai spun că eu sunt foarte mulțumită de cooperarea cu Agenția pentru Drepturile Fundamentale și Marina Norton, însă aștept cu mare interes opiniile dumneavoastră asupra felului în care am putea ameliora eforturile FREM și vă mulțumesc mult pentru atenție. Președinta, mulțumim, doamnă Milasiute, e încurajator pentru mine să vă aud că uh, organizați ședințe deschise și iată, tocmai pe tema coerenței. E un aspect încurajator. Acum am trei înscrieri la cuvânt din partea parlamentelor naționale, așa încât vă rog să vă prezentați atunci când luați cuvântul și vom începe cu uh, colega noastră din România. Doamna Rosalia Biro. Biro Rosalia, mă numesc. Vă mulțumesc, doamna președinte. Este o posibilitate importantă pentru noi, împreună cu domnul senator Tătaru, să ne aflăm aici la această întâlnire și să auzim și de exemple de bune practici și de probleme din alte țări ridicate de colegii noștri din Parlament. Uh, Eh, suntem o țară care construiește democrația de 23 de ani și împreună cu democrația încearcă să dezvolte eh, coerența la nivel național, dar o țară care are în față încă mari provocări în domeniul eh, drepturilor omului, de la elaborarea unui mecanism național de prevenire a torturii cu care suntem în întârziere, până la colaborarea cu societatea civilă, de la uh, problemele din domeniul egalității de șanse până la drepturile minorităților. Uh, este de o importanță majoră posibilitatea uh, creierii și existenței cadrului strategic despre care s-a făcut referire, precum și a planului de acțiune care este format um, în general și aș menționa uh, necesitatea elaborării planurilor de acțiune specifice fiecarei țări în uh, domeniul drepturilor omului, cu termene foarte concrete, cu responsabilități foarte clare, urmat de o monitorizare și de o evaluare foarte strictă. Acolo unde mentalitatea comunității se schimbă destul de încet, acolo avem nevoie de acele pârghii care ne sprijină în această schimbare, care este în interesul cetățenilor noștri și în uh, țară și pe plan uh, de Uniune Europeană. Um, Ceea ce aș fi dorit să propun, spre marea mea, bucurie, a fost propusă de domnul președinte al Agenției pentru Drepturile Fundamentale și anume ca să formăm o rețea vie a specialiștilor din Parlament care lucrează în uh, domeniul drepturilor omului, ca să organizăm acele workshop-uri uh, sau acele posibilități de a ne cunoaște bunele practici și uh, exemplele pozitive de care avem nevoie și prin care am putea să pășim cu un ritm mai rapid în îmbunătățirea respectării drepturilor fundamentale și drepturilor omului în general. Uh, Uh, deci uh, la acesta se referă propunerea mea și um, uh, consider a fi astfel de întâlniri foarte eficiente pentru elaborarea sau pentru crearea coerenței atât la nivel național cât și la nivel de Uniune Europeană. Vă mulțumesc. Thank you very much. And next is the colleague from uh... Mulțumesc. Urmează acum colega din Croația. Doamna Molici. Eh, eh, Mulțumesc, doamnă președinte. Am ascultat cu mare atenție ce au spus eh, antevorbitorii mei și amândoi au subliniat faptul că agenții și instituții diferite au obiective ca combaterea crimelor rasiale. Aș dori să vă spun că eu cred că, într-adevăr, această inițiativă este una excelentă. Sunt membră în Parlamentul Național și, în această calitate, pot să vă spun că și noi încercăm să ne asigurăm că dreptul penal prevede sancțiuni pentru crimele rasiale. Cu toate acestea, cred că statele membre trebuie și ele să sancționeze discursul uh, plin de ură rasială, pentru că acest discurs uh, rasist precede de obicei crimele rasiale. În Croația avem o lege antidiscriminare care tratează acest subiect în parte și cred că măsurile orizontale trebuie să fie consolidate și mai mult pentru a uh, fi similare cu cele din Uniunea Europeană în combaterea discriminării. În ceea ce privește tratamentul uh, aplicat migranților ilegali și uh, traficanților de ființe umane, cred că este important să consolidăm cooperarea cu state din afara Uniunii Europene și, de asemenea, să consolidăm mecanismele de solidaritate dintre statele membre. Consider că este foarte important să găsim echilibrul corect între protecția granițelor externe ale Uniunii Europene și cred că colegii din Malta, Italia și Grecia înțeleg foarte bine la ce mă refer, pentru că în curând vom deveni țara care are cea mai uh, lungă frontieră externă a Uniunii Europene. Cred că aceste mecanisme, deci, trebuie să fie dezvoltate foarte bine pentru a ocroti uh, frontierele externe ale Uniunii Europene și, uh, pe de altă parte, consolidarea prevederilor la nivel intern. În al treilea rând, sper că Uniunea Europeană și Parlamentele Naționale vor face tot ce le stă în putere pentru a se asigura că Uniunea Europeană face acest ultim pas pentru a adera la Convenția Drepturilor Omului de la Consiliul Europei. Sper că nivelul nostru de cooperare cu această instituție va fi menținut și chiar sporit. Mi se pare că această convenție este una din uh, cele mai importante pe plan internațional și numai dacă o aplicăm alături de alte instrumente vom putea garanta protecția drepturilor omului. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult. În legătură cu ultimul aspect menționat de dumneavoastră, Parlamentul lucrează la o rezoluție venită să încurajeze aderarea cât mai rapidă a UE la Convenția Drepturilor Omului. Și anul trecut am avut o dezbatere foarte aprinsă. Au fost dezbateri și în anumite state membre care cereau tocmai opusul acestui lucru. Însă acum cred că am pornit-o pe calea cea bună și cu siguranță vom consolida și cadrul juridic pentru ca unele din agențiile UE să aibă o politică strictă de drepturile omului, cum este agenția Frontex de supraveghere a frontierelor, care intră și ea, ar intra și ea în Convenția Drepturilor Omului. Acum un coleg din Parlamentul European, domnul Tavares. Muito obrigado, senhora Presidente. Uh... Mulțumesc, doamnă președinte. Cred că avem aici o șansă extraordinară de a discuta chestiunile legate de drepturile fundamentale în Uniunea Europeană și în afara ei și, de asemenea, să facem un schimb de opinii cu colegii din parlamentele naționale. Cred că ar fi important să începem cu tratatele. Ce se spune la articolul 1 din tratatul de la Lisabona? Se spune că țările noastre au decis să constituie o Uniune. Apoi se vorbește despre această Uniune. Uniunea este bazată pe valori, pe respectarea identității umane, a statului de drept, a democrației și bineînțeles, pe drepturile omului. Deci când ne referim la valorile Uniunii Europene, acestea sunt cele menționate. Deci, s-a decis că aceștia sunt pilonii Uniunii. La articolul 3, alineatul 1, se spune că principalul obiectiv al Uniunii este să-și promoveze valorile, ceea ce înseamnă că acestea trebuie promovate atât la nivel intern cât și la nivel extern. Și chiar înainte de a vorbi de piața internă și chiar înainte de a vorbi despre spațiul Schengen, primul nostru obiectiv din 2009 încoace este promovarea valorilor fundamentale, statul de drept și democrația în statele membre. Așadar, aceasta este discuția cea mai importantă pentru Uniunea Europeană. Eu cred că aici ce ne lipsește nu este temeiul juridic, ce ne lipsește este punerea în aplicare prin realizarea de propuneri concrete, de exemplu, dialogul cu parlamentele naționale, iată un prim aspect, și dialogul cu celelalte instituții. Colega mea, Kinga Gall, are un raport din 2009, uh, adoptat la Parlamentul European. De asemenea, grupul FREMP din Consiliu și Comisia LIBE din Parlament se întrunesc regulat și cred că nu trebuie să uităm aici acest lucru și anume că se dorește organizarea de astfel de reuniuni. Nu doar reuniuni ca cea de astăzi, ci în general o cooperare sporită atât cu FREMP cât și cu Comisia Libe. Apoi, ar fi important ca statul de drept în statele membre și în Uniunea Europeană să nu fie periclitat de criza economică și socială. Se știe foarte adesea că, din cauza acestei crize economice și sociale, apare și o criză a drepturilor fundamentale și a drepturilor omului. Așadar, riscăm să ne trezim în fața unor probleme greu de rezolvat. Și eu am realizat un raport în acest sens și am făcut în acest text anumite propuneri. Am spus că ar trebui create niște organisme non-politice care să permită o evaluare a situației statului de drept Agenția Drepturilor Fundamentale realizează aici o muncă foarte pertinentă, însă ar fi necesar să modificăm mandatul Agenției pentru Drepturi Fundamentale pentru ca aceasta să se poată pronunța și în chestiuni care astăzi nu țin de FRA. Parlamentul consideră că interpretarea principiilor principiului subsidiarității este mult prea restrictivă în ceea ce privește această agenție. Trebuie să Permitem de asemenea mediatorilor și agențiilor de protecție a datelor cetățenilor să aibă o uh, sferă de acțiune mai largă. Trebuie aplicate criteriile de la Copenhaga și trebuie să existe o coerență între ce face nivelul politic și ce fac celelalte instanțe din domeniu. Așadar, aceste instituții ar trebui să colaboreze cu Agenția pentru Drepturi Fundamentale, printre altele. Cred că am ajuns într-un moment foarte important pentru reflexie. Am uh, început să construim acest uh, edificiu, însă în teritoriu constatăm că crește extremismul, că se petrec atentate și asasinate politice. S-au întâmplat recent astfel de lucruri pe teritoriul european, iar uh, Situația fluxurilor migratorii din Europa ne arată că nu mai avem atât de mult timp la dispoziție, deci trebuie să acționăm cât mai rapid împreună pentru că altfel Uniunea Europeană va face față unor presiuni enorme. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Tavares, și mulțumesc pentru că ne-ați amintit că recent, chiar înaintea vacanței de vară, am adoptat raportul dumneavoastră și uh, ați spus că avem acum un fel de situație de alertă, pentru că în unele state membre situația este foarte gravă. Sper din suflet că și pe viitor vom putea utiliza uh, aceste instrumente pe care le are la dispoziție comisia noastră. Îl mai am pe listă de azi dimineață pe colegul din Grecia, domnul Salturos. Nu este aici, atunci dăm cuvântul domnului Cazac din Bulgaria. Благодаря, уважаема госпожо председател, уважаеми колеги. Naistină... Mulțumesc, dragi colegi. Aș dori să vă mulțumesc pentru organizarea acestei reuniuni interparlamentare a Subcomisiei pentru Drepturile Omului din Parlamentul European, cu participarea membrilor din Parlamentele Naționale și alți reprezentanți. Cred că subiectul politicii drepturilor omului este de mare actualitate chiar uh, de la începuturile proiectului european. După cum au mai spus colegii, acest proiect se află la baza creării mai întâi a Consiliului Europei și apoi a Uniunii Europene. Deși la început Uniunea Europeană era uh, gândită ca Uniune Economică, însă de la bun început principiile și valorile legate de protecția drepturilor omului și a libertăților fundamentale au fost înscrise în tratate, au fost uh, bătute acolo în piatră. Uniunea Europeană a făcut un drum foarte lung, afirmându-se ca Uniune și uh, apărând principiile unei economii libere, libera circulație a capitalurilor, a oamenilor și a serviciilor. În același timp, Uniunea Europeană a apărat principiile fundamentale și valorile de bază care aparțin Europei de secole întregi. Nu trebuie să uităm că Europa este leagănul democrației. Din acest punct de vedere, putem să ne bucurăm atunci când vedem cât de multe s-au schimbat de când a intrat în vigoare tratatul de la Lisabona. A fost creat reprezentantul special al Uniunii Europene pentru drepturile omului, a fost creată Agenția Drepturilor Fundamentale. Practic, toate aceste inovări au permis Uniunii Europene să își continue drumul. Drumul către statutul său de plin de instituție, de organizație care apără principiile economiei libere și în același timp drepturile omului. Nu trebuie să uităm că provocările cu care se confruntă Uniunea Europeană și statele membre actualmente sunt foarte mari. Aceste provocări nu au diminuat, din potrivă. Politicile desfășurate și coordonate de statele membre și de nivelul european și tot ce a fost instituit pentru a apăra drepturile omului impun condiții și arată în ce măsură se va face auzit glasul Uniunii Europene în lumea întreagă, de asemenea în ce măsură uh, poziția UE în domeniul drepturilor omului va fi respectată în lumea întreagă. Cred că din acest punct de vedere, eforturile de coordonare a acestor poziții, pentru ca toate instituțiile europene să poată vorbi într-un singur glas, sunt uh, soluții pentru problemele din lumea întreagă. Atât în uh, afara Uniunii, cât și în interiorul ei, cred că aceste eforturi trebuie continuate. Cred că astăzi una dintre marile provocări cu care se confruntă Uniunea Europeană și cu care se confruntă mai ales uh, unele state care se află în zone vecine cu zone de conflict din zilele noastre, cum este uh, Siria și state care fac obiectul unor presiuni migratorii foarte mari, ca Cipru, Grecia și Bulgaria, necesită o politică europeană coordonată, în primul rând pentru a ajuta pe refugiați și apoi pentru a ajuta și statele gazdă, cele care primesc refugiații, ca să li se ofere condiții de ședere demne condițiile de viață să uh, le fie asigurate la cel mai uh, bun nivel ca să poată primi haine și alimente. Așadar, pe scurt, să se aplice principiul solidarității europene proclamat în Directiva 55 per 2001. Acest principiu trebuie respectat dacă dorim ca proiectul unei politici unite a Uniunii Europene să uh, prevaleze. O altă provocare cu care se confruntă mai multe state membre ale Uniunii Europene este situația romilor. Cred că în acest domeniu avem cu toții datoria de a fi solidari și de a avea o politică ordonată, pentru că această problemă este una comună, este o problemă ce depășește granițele statelor membre. Cred că puteți constata ce divergențe apar astăzi pe acest plan divergențe provocate de apropierea alegerilor în anumite state. De multe ori noi dorim să fim pe placul alegătorilor și suntem gata să trădăm unele principii altfel proclamate sus și, sus și tare, referitoare la egalitate și la drepturile omului. Încă o dată, poziția Comisiei Europene și a Agenției pentru Drepturile Fundamentale trebuie să fie cât se poate de fermă. Nu putem să dăm înapoi de la aceste acte. Mulțumesc foarte mult, domnule Cazac. Acum doi colegi din Malta, începând cu doamna Butigig. Mulțumesc, doamna președinte. Este un adevărat privilegiu să mă aflu aici, să ascult opiniile colegilor veniți din diverse state referitor la problemele care se fac simțite în statele noastre. Sigur că fiecare își prezintă propria perspectivă. Din câte am auzit eu astăzi, ar mai merita menționate trei aspecte. Trebuie să colaborăm în primul rând. Drepturile omului și încălcarea acestora mai ales atunci când vine vorba de imigranți, nu sunt doar problema anumitor state, ci sunt o problemă a întregii Uniuni Europene. Eu cred că problema nu e reprezentată de oameni. Problema vine din amestecul de culturi, din interacțiunea dintre culturi, dintre diferitele comunități, iar experiențele diferă de la un stat la altul. Cred că trebuie să conlucrăm, sigur că s-a mai vorbit deja despre crearea de rețele, trebuie să colaborăm și cu ONG-uri, cu ONG-uri chiar foarte active și a ONG-uri care sunt foarte aproape de persoanele afectate. Și de asemenea e foarte important să lucrăm împreună cu cetățenii care au fost nevoiți să-și părăsească țările din diverse motive. Noi îi privim ca pe o problemă și de multe ori uităm că aceste persoane ar putea fi de fapt și o parte a soluției pe care o căutăm. Aceste persoane cunosc situația din țările lor, cunosc problemele de acolo și ne pot ajuta și pe noi să înțelegem mai bine aceste probleme. Putem să-i ajutăm, să ajutăm aceste țări să-și amelioreze situația pentru ca oamenii de acolo să nu mai trebuiască să imigreze. Dacă dorim să fim credibili, dacă dorim să devină realitate tot ce spunem astăzi aici, trebuie să lucrăm în această direcție, trebuie să punem în practică ceea ce am declarat. Sigur că am auzit astăzi multe despre solidaritate, despre valori comune și cred că dacă lucrăm împreună vom reuși să facem fiecare câte puțin, dar până la urmă să conteze ce facem. Eu sunt nou în Parlamentul Maltez, am prezentat deja un proiect de uh, legislație care se referă la situația LGBT și la discriminarea la adresa acestui grup. Aceste schimbări vor uh, antrena schimbări mari după aceea. Mă bucur că, am vorbit des, că s-a vorbit despre Malta, s-a vorbit despre Italia și Grecia, dar vreau să uh, spun din nou, aceste probleme nu sunt doar ale noastre. Vorbim despre subiecte care ne privesc pe toți, pentru că altfel problema va deveni mai mare, iar dacă cooperăm vom găsi o soluție, sunt convinsă. Mulțumesc! Acum doamna Farugia dorește să intervină, vă rog. Jina Marlin Farugia, u kol min Malta. Da, mă numesc Marlin Farugia, reprezentanta Parlamentului Maltez. Sunt cât se poate de, de acord cu ce au spus colegii mei. Malta este o țară mică, nu are atâtea resurse și deja densitatea populației este ridicată. Prin urmare, nevoile noastre sunt uh, speciale și specifice. În momentul în care spunem care sunt nevoile noastre specifice, deci în momentul în care am spus că nu mai facem față presiunii a fost totuși rușinos rezultatul, pentru că în cele din urmă am fost ajutați mai mult de SUA decât de Uniunea Europeană. E vorba de uh, fluxul de migranți. Ce impresie lasă asta în alte, pe alte continente când se vede foarte clar că un stat membru al Uniunii Europene a fost ajutat mai mult decât uh, de un stat din afara Uniunii Europene decât uh, de cei de pe continentul european. Eu cred că impresia sau imaginea pe care o creează Uniunea Europeană nu este una bună. Practic arătăm că nu ne exprimăm pe o singură voce și că nu suntem solidari unii cu alții și că principiile Uniunii Europene nu sunt respectate de proprii membri. Noi, în continuare, suntem dispuși să primim oameni în Malta, dar avem nevoie de ajutorul altor state. Noi știm că fiecare stat are problemele sale în ceea ce privește migrația, dar trebuie să uh, ne gândim și la ceilalți să ne ajutăm singuri, dar să ajutăm și pe alții. Refugiații și migranții încearcă să evadeze dintr-o situație teribilă. Necazul lor a apărut din cauza unor abuzuri și la aceste situații de abuz a contribuit Uniunea Europeană. Așa că noi, ca Uniunea Europeană, trebuie să ne întrebăm următorul lucru. Facem tot ceea ce trebuie și tot ceea ce este necesar pentru a ajuta statele africane? Pentru că de acolo vin acum foarte mulți uh, migranți în Europa. Facem oare tot ce e de făcut? sau avem o atitudine mai degrabă relaxată, deoarece știm că contribuim financiar și asta este tot ce putem să facem. Dar noi știm prea bine că acești bani nu ajung întotdeauna la cei care au nevoie de ei. Aș vrea să mă alătur țărilor care se confruntă cu aceeași problemă migraționistă. Pe termen lung, cred că trebuie să abordăm problema la originea ei și să găsim o abordare cât se poate de practică ce să genereze rezultate reale. Ca să avem pace și demnitate pentru acești oameni și să ajutăm aceste țări um, în modul cel mai serios. Mulțumesc. Președinta. Să știți că noi, înainte de vacanța parlamentară, am avut o dezbatere finalizată printr-o decizie. Am vrut să facem ca pentru statele membre să fie obligatorie primirea unui număr mai mare de refugiați și migranți. Din păcate, această propunere nu s-a bucurat de succes la pentru că nu mai era vorba de măsuri voluntare, ci de măsuri uh, obligatorii cu forță juridică. E bine, asta a fost situația. Am organizat mai multe audieri la AFET pentru a vedea exact cum putem să dăm o mână de ajutor țărilor din Maghreb. De cele mai multe ori sunt oameni care fug din calea războiului. De exemplu, din Irak, din Africa la sud de Sahara sau din cornul Africii și sunt oameni care rămân blocați pentru că noi ne blocăm frontierele. În multe din aceste țări nu există proceduri de azil. Deci ce se întâmplă cu acești oameni rămași blocați pe drum? Pot să analizez situația din perspectiva comisiei pe care o conduc, din perspectiva LIBE sau AFET și pot să vă spun că dezbatem adesea aceste subiecte. Dar problema este, și problema este că nimeni nu vrea, de fapt, să uh, vadă cum mii de oameni își pierd viața așteptând la frontieră. Deci este foarte clar că vrem să găsim o soluție. Cred că am parcurs lista vorbitorilor din partea parlamentelor naționale. Dacă mai sunt printre dumneavoastră care doresc să intervină, vă rog frumos să semnalați acest lucru. Nu mai sunt nici eurodeputați care doresc să intervină. În acest caz, vreau să dau cuvântul rețelei uh, ONG-urilor reprezentate aici. Doamna Mila Siute deja s-a referit la această rețea și puteți să oferiți consiliere și celor de la Consiliu pentru a da dovadă de uh, coerență și consistență. Mă bucură foarte mult faptul că sunteți aici. E vorba de Nicola Veghe de la Amnesty, Uh, în numele rețelei mai sus numite. Vă rog. Mulțumesc, doamnă Loch, Biller și domnule Lopez Aguilar, pentru șansa de a-mi aduce contribuția aici. Sunt directorul Amnesty, Amnesty International de aici, dar uh, astăzi reprezint uh, rețeaua uh, Um, pentru drepturile omului și democrație în plan european. Noi ne axăm foarte mult pe relațiile externe și recent ne-am extins activitatea și uh, pentru a analiza ce se întâmplă în plan intern. După cum am uh, au ascultat intervenția uh, domnului Morten Kerum, în continuare există încălcări ale drepturilor omului în Europa. Și mi se pare că suntem uh, foarte departe de a fi rezolvat problema. Doamna Ashton a identificat-o la un moment dat foarte bine. Comisia are o strategie de implementare a cărții drepturilor fundamentale, dar pentru asta e nevoie de implementare totală pentru a atinge între potențialul. Președinta întrerupe. V-aș ruga să aveți un ritm mai decent, pentru că ne e foarte greu să ne înțelegem om cu om. Mulțumim și vă rugăm să continuați. Există o strategie de implementare, dar din păcate aceasta nu este într totul dusă la bun sfârșit. Ținem cont de ceea ce se întâmplă în statele membre, dar Comisia nu se bazează pe intervenții stricte pe respectarea drepturilor omului. Adesea schimbările sunt cosmetice. Raportul anual al Comisiei nu uh, e unul care ține cont și de bilanțul care, și raportul care există în statele membre cu privire la situația drepturilor omului. Comisia, într-adevăr, controlează legislația și uh, ceea ce se întâmplă cu drepturile omului. Avem, uh, de exemplu, măsurile care au fost luate împotriva Ungariei și cooperarea cu CIA. Raportul parlamentar um, a fost de 41 de pagini în ceea ce privește situația critică față de drepturile omului, dar fără a numi niciun exemplu negativ, concret. Discutând despre amenințările care există în Uniunea Europeană, din păcate, nu ne confruntăm decât cu tăcerea actorilor importanți. Concluziile, ultimele concluzii ale Consiliului stipulează nevoia de a uh, contracara încălcările la uh, adresa drepturilor omului. Săptămâna trecută, domnul Barroso însă nu a oferit uh, un răspuns um, cu substanță la aceste provocări. Ne temem că uh, dacă se continuă în acest ritm, atunci nu ajungem nicăieri. Parlamentul European și parlamentele naționale trebuie să ceară consistența politicilor interne și trebuie să vină cu propuneri concrete Așa că apelul nostru către Parlamentul European și către Parlamentele Naționale este să ne sprijiniți, vă rugăm frumos. Avem nevoie de un document adiacent cadrului strategic comun, de un angajament clar al tuturor statelor membre cu Comisia și cu Parlamentul European pentru a avea un cadru implementabil, comprehensiv, cu un plan de acțiune monitorizat și uh, urmărit în detaliu. Noi credem că dacă oferim mai puțin de atât, nu vom avea rezultatele scontate. Pe lângă strategia cadru, mai sunt și alte lucruri care pot fi întreprinse chiar acum. FREMP trebuie să își asume un mandat ambițios și să își lărgească sfera de acțiune. Uh, trebuie ca toate rapoartele de la Agenția Fundament Drepturilor Fundamentale să fie luate în serios și acestora trebuie să-i se, dea, să se dea curs. Trebuie să păstrați un contact mult mai strâns cu ONG-urile, pentru că doar din când în când avem ocazia să discutăm cu dumneavoastră. Și apoi avem nevoie de un plan detaliat uh, de la comisie pentru a vedea exact care sunt toate posibilitățile de lansare a procedurii de încălcare obligațiilor. Și să menținem procedura de încălcare până ce se corectează situația și până ce există transparență la nivel decizional. E nevoie de o nouă formă de comunicare în baza articolului 7 și o strategie pertinentă de implementare a cartei, în așa fel încât rezultatul să fie o monitorizare a implementării articolului 2. Credem că Parlamentul European ar trebui să facă recomandări concrete către statele membre și să abordeze tematic îngrijorările cu privire la nerespectarea drepturilor omului. Și nu în ultimul rând, încurajăm pe toată lumea să ofere un mandat mai puternic Agenției pentru Drepturile Fundamentale, ca aceasta să poată interveni în toate domeniile ce sunt tangențiale drepturilor omului, în baza articolului 2 și articolului 7. Nu e o sarcină deloc ușoară, dar noi credem că e fezabilă pentru că există toate instrumentele deja și totul ține de voință și de viziune. Uniunea Europeană deja a reușit uh, să aibă o strategie externă și un plan de acțiune pentru drepturile omului și sunt perfect convins că același lucru ar fi fezabil și în plan european intern. Mulțumim foarte mult că ați acordat astăzi o voce și societății civile. Mulțumim foarte mult! Dumneavoastră, da, v-ați adresat astăzi în fața tuturor, Parlament, Parlamente Naționale. Dar problema este că uh, doamna Mila Siute uh, trebuie să prindă avionul și așa că i-aș da mai întâi cuvântul domniei sale. Well, thank you for these criticisms and suggestions. Vă mulțumesc uh, atât pentru critici cât și pentru sugestii. Discuția pe care noi o plănuim pe 21 noiembrie e un prim pas în efortul nostru de a ne ameliora activitatea. FREM uh, face, iată, un prim pas în uh, a implementa mai multă transparență. Nu pot să vă promit că vom invita de îndată și reprezentanții societății civile, însă am luat notă de tot ceea ce dumneavoastră ați spus și voi transmite acest mesaj colegilor mei de la FREMP. Filozofia noastră e de a dezvolta forme eficace de cooperare cu actorii externi, ținând seama de proporțiile societății civile și de actorii implicați. Sunt sigură că nu e răspunsul pe care poate le așteptați și nu e satisfăcător, dar așa stau lucrurile. Vă mulțumesc. Mulțumesc, spune președinta. Vă mulțumim că ați venit astăzi alături de noi și sper să putem continua dialogul nostru. Așa ca și astăzi dimineața avem alături de noi reprezentanți ai rețelei europene ale instituțiilor pentru drepturile omului și am să uh, dau de îndată cuvântul reprezentantului acestei rețele. Mulțumesc, doamnă președinte. Dimensiunea externă a spațiului de libertate, securitate și justiție e complex. Și nu voi putea acoperi toate temele, iată de ce mă voi concentra pe cinci teme pe care le consider deosebit de importante. Odată, cadrul strategic 2012 și uh, planul de acțiune este incomplet, pentru că se concentrează doar pe câteva teme, nu dintre cele mai relevante. relevante iar raportul pe 2013 este încă și mai subțire, uh, vorbind doar despre trafic. Sper că în anii care vin uh, strategia va fi una mai cuprinzătoare, care să abordeze și alte teme și uh, mai relevante. Sper că strategia va include și ținte clare, responsabilități clare și un calendar cu termene foarte clare. Trebuie să se asigure un nivel cât mai mare de transparență și de uh, responsabilitate vis-a-vis -vis de UE, în cazuri precum inclusiv România. Toate uh, guvernele trebuie să se alinieze la cooperarea uh, internațională pentru a avea un impact real pe teren. Provocările globale trebuie să fie luate în serios și uh, dezvoltarea este una dintre căile de abordare ale acestor probleme, iar dacă UE procedează corect, va și obține un impact. Atunci când vorbesc despre o abordare inteligentă a drepturilor omului, mă gândesc și la o abordare mai exactă a, în domeniul dezvoltării. Ce privește strategiile, ar trebui o analiză și o planificare mai exactă pentru a determina exact responsabilitățile și a pune în avanscenă problemele ce țin de drepturile omului. Nimeni nu poate face chiar tot. Iată de ce trebuie să ne alegem prioritățile și să luăm decizii în mod responsabil. Sperăm că Uniunea Europeană va avea un temei clar pentru uh, cadrul strategic și mai cred că e nevoie de ameliorări pentru a avea niște obiective mai țintite. În al patrulea rând, am vorbit de absența unor uh, instituții pentru drepturile omului uh, independente în fiecare stat membru. E nevoie de o dedicare politică în uh, acest domeniu și cred că astfel de instituții la nivel național pot juca un rol important în dimensiunea externă a politicilor noastre. Anumite rețele au, uh, s-au angajat deja în activități la nivel extern. Suntem parteneri cu alte instituții de la nivel internațional. Rețeaua noastră este una internațională E vorba de Comitetul Internațional de Coordonare a Instituțiilor pentru Drepturile Omului. Această rețea cuprinde instituții pentru drepturile omului din Africa, Asia, zona Pacificului, cele două Americi și sunt uneori foarte bine plasate, dar și bine echipate pentru uh, a face responsabile guvernele respective pentru respectarea drepturilor omului. Însă, mai e nevoie să fondăm instituții pentru drepturile omului în multe țări, pentru că anumite astfel de instituții fie nu sunt independente, fie nu au capacitățile și resursele, inclusiv financiare, eh, pentru a-și derula activitatea. În fine, S-a uh, menționat de mai multe ori, cred și eu că e necesar să ne îndreptăm către o evaluare independentă a legislației UE în viitor. Acest lucru a fost deja menționat. Ar fi bine ca uh, Agenția pentru Drepturi Fundamentale să incorporeze acest uh, aspect și probabil că dezbaterea trebuie să continue pe acest punct. Aș mai avea niște recomandări față de cele menționate anterior, v-aș încuraja pe toți să uh, țineți seamă de limitările uh, cadrului strategic 2012 și a planului de acțiune uh, și la a măsura mai adecvat prioritățile UE. În ce privește ameliorarea activității instituțiilor pentru drepturile omului, nu doar în Uniunea Europeană, dar și în restul Europei, în Africa, Asia, Pacific și Americi. Funcționarea eficace a unor instituții naționale pentru drepturile omului trebuie să fie o piatră de temelie în politica UE pentru drepturi fundamentale. Iar dacă funcționăm bine, cred că putem juca un rol important în uh, spațiul de uh, libertate, securitate și justiție. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumim, domnule Christofferson, pentru recomandările detaliate, spune președinte. Acum, domnul Cip lucrează adesea cu um, cu uh, institutele naționale pe care le menționați. Domnul Cipare, cuvântul. Uh, Voi continua în limba polonă. Uh, ja z dużym zainteresowaniem słuchałem tego podsumowania, które zostało mm, przez pana Christophersena przedstawione. Mulțumesc pentru că mi-ați dat cuvântul. Am ascultat ce a spus antevorbitorul meu și cred că este foarte important, după cum spunea și colegul nostru, ca uh, reprezentanții ONG-urilor să vadă ce facem noi aici la nivel european. Iată, deci, că reuniunea de astăzi joacă un rol extrem de important. Eu am încercat ca la subcomisia noastră am încercat să um, stârnesc interesul uh, cu privire la um, activitatea ONG-urilor și a forurilor internaționale, mai ales în ceea ce privește parteneriatele cu statele vecine. Aș dori să vă dau un exemplu. Este vorba de colaborarea cu ombudsmanii din statele învecinate. Aceasta este o inițiativă care se bazează pe o propunere a ombudsmanului din Polonia și uh, este de asemenea stimulată de colaborarea cu uh, omologii francezi. Prin această inițiativă s-a încercat să se arate ce putem face printr-un parteneriat cu statele din Est, ce trebuie modificat în relația cu aceste state și de asemenea am încercat să arătăm cum un stat ca Polonia, care, este în, care era în plină tranziție politică, a reușit să facă în domeniul protecției drepturilor omului. Și a reușit să facă foarte multe. Am încercat să pregătim reuniuni și, de asemenea, să uh, stimulăm schimburi de opinii cât se poate de practice. Acolo am încercat să uh, arătăm ce am uh, realizat noi în Polonia și cum am încercat să soluționăm probleme foarte concrete. Este vorba, de exemplu, de situația femeilor din centrele de detenție din Polonia. Și, de asemenea, am încercat să arătăm cum am uh, dorit noi să modificăm sistemul nostru juridic, de exemplu în ceea ce privește dreptul muncii, și să găsim un echilibru în acest sens. Am încercat să combatem discriminarea la locul de muncă și nu numai și ne-am străduit să dăm exemple cât mai multe cu privire la uh, susținerea copiilor și a tinerilor, de exemplu, și nu numai. A fost foarte interesant, iar schimbul de opinie a fost foarte aprins reprezentanții statelor membre și uh, partenerii noștri au încercat să arate că și ei au probleme similare. Și uh, acest lucru a fost foarte valoros. Schimbul a fost unul foarte uh, fructuos. Am avut posibilitatea și eu să particip la acest schimb de experiență și uh, foarte mulți reprezentanți au avut șansa să ia cuvântul în cadrul acestor reuniuni. Este foarte important ca organizațiile naționale care se ocupă de drepturile omului să aibă la dispoziție toate informațiile disponibile. Există, sigur, exemple bune și exemple mai puțin bune, experiențe bune, dar și experiențe rele. Și este important să ne gândim cum putem găsi o cale pentru a ne atinge obiectivul. Mai ales pentru statele care se află într-un proces de tranziție este important să vedem cum se pot ocroti drepturile omului în cadrul acestor procese. De asemenea, există și probleme la punerea în aplicare. Există o oarecare reticență de multe ori față de legislația venită de la nivelul european, pentru că se consideră uneori că Uniunea Europeană încearcă să impună cu forța anumite soluții, dar nu este așa. Cred că e mai bine să ne întrebăm cum putem să ajutăm oamenii să, față, fa să facă față provocărilor. Un alt element pe care am încercat noi să îl uh, tratăm în munca subcomisiei noastre este următorul. E vorba de un subiect de care ne-am mai ocupat și anume mă refer la răspunderea socială a întreprinderilor. Acesta este un subiect care vizează toate statele membre și de asemenea care preocupă și Organizația Națiunilor Unite, sau cel puțin ar trebui să le preocupe. E de la sine înțeles că situația este foarte diferită între statele membre. Situația din uh, statele scandinave, de exemplu, este foarte diferită de cea altor state, cum este și al nostru. Însă eu am convingerea că acesta este un domeniu tematic care nu interesează doar pe partenerii noștri din Europa. Recent, împreună cu doamna deputată Gomes, am fost în Pakistan și acolo am discutat despre situația uh, muncii copiilor. Există un schimb de experiență cu foarte multe state din uh, lumea întreagă și, din păcate, Europa are schimburi comerciale cu state în care uh, copiii sunt puși la muncă. Este clar că noi nu tolerăm exploatarea copiilor în Uniunea Europeană, însă în uh, alte părți ale lumii se întâmplă lucruri scandaloase, cum a fost și cazul din Bangladesh pe care îl cunoașteți cu toții foarte bine. Acolo a avut loc o tragedie imensă. De aici reiese că drepturile omului necesită um, ajungerea diverselor părți implicate la un numitor comun. Și eu cred că e foarte importantă răspunderea socială a întreprinderilor. Uh, drepturile copiilor, care muncesc drepturile femeilor la muncă, uh, sunt foarte importante și uh, acest subiect joacă un rol din ce în ce mai important, de aceea eu cred că noi putem să adoptăm o inițiativă și în acest sens și să ne ocupăm de acest domeniu. Mulțumesc, domnule Grzyb. Îi dăm din nou cuvântul lui Morten Kierum dacă doriți să reveniți la unele întrebări sau declarații. Thank you very much, Madam Chair. Uh, yes, uh, I don't think there were... Mulțumesc, doamnă președinte. Nu cred că au existat întrebări directe, dar aș dori să răspund la unele dintre comentarii. Întâi, din partea doamnei Biro din România care s-a referit la strategiile naționale pentru drepturile omului și felul în care am putea susține dezvoltarea și implementarea unor astfel de strategii, precum și interacțiunea între statele membre. Și aș dori să dau un exemplu care este, iată, în curs. Și Uh, se referă la comunicare uh, despre comunitatea romă. Un element cheie în comunicarea Comisiei din 2011 se referea tocmai la stabilirea uh, unor strategii naționale în ce privește comunitatea romă, o strategie de integrare. Iar Agenția pentru Drepturile Fundamentale a fost solicitată la vremea respectivă să asiste statele membre nu doar în a-și dezvolta propriile strategii, statele membre au conlucrat cu Comisia pe acest punct, ci în special în ce privește monitorizarea strategiilor și a vedea în ce fel au fost implementate strategiile, ce indicatori pot fi utilizați la nivel național pentru a vedea în ce măsură inițiativele, politicile, legislația, finanțarea au avut în cele din urmă un impact pe această temă specifică și a acestui grup vulnerabil. Ar fi interesant să vedem și uh, 11 state membre, inclusiv România, fac parte din acest proiect, dar e interesant de văzut în ce fel se învață lecții mai uh, generale, în ce fel se poate coopera cu Agenția pentru Drepturi Fundamentale și cum schimburile între state membre pe o temă atât de dificilă uh, uh, pot fi dezvoltate. Sunt deci perfect de acord că astfel de schimburi sunt importante și atunci când vizitez state membre, discutând cu diverse autorități, cum ar fi ministrul educației și când discutăm despre toate problemele care se confruntă pe o temă specifică, îi întreb mereu, nu discutați cu colegii dumneavoastră dintr-un alt stat, membru care se confruntă cu exact aceeași provocare și îmi spun nu. Deci, iată, e nevoie de ameliorare în acest tip de comunicare, iar, desigur, agenția uh, e gata să-și joace rolul cu resursele noastre limitate pentru a ameliora acest tip de comunicare. Și e limpede că și pe alte domenii, nu doar uh, asupra comunității rome, se poate coopera la diverse niveluri. Doamna din Croația a vorbit despre colaborarea între diferitele instituții și ați vorbit despre Consiliul Europei și aș spune că în anii din urmă acțiunile s-au dezvoltat la nivel de Uniunea Europeană, dar și la nivel de agenție și nu e un secret că și Consiliul Europei era oarecum preocupat atunci când Agenția pentru Drepturile Fundamentale a fost fondată. S-au temut că uh, vom canibaliza oarecum uh, domeniilor de acțiune și au existat multe discuții, dar uh, nu am uh, înțeles prea bine această discuție privind dublarea activităților între diversele instituții, pentru că sunt suficiente provocări pentru ca să avem cu toții de lucru. Ar fi prea ușor ca fiecare să stea în colțul său, noi într-o parte, Consiliul Europei uh, într-alta. Cred că foarte devreme, atât la Strasburg cât și la Viena, acolo unde suntem noi bazați, ne-am dat seama că e vorba mai degrabă de complementaritate. Dacă fiecare își îndeplinește mandatul, Consiliul Europei pe de o parte și noi pe de alta uh, cu uh, analizele mai punctuale și dacă împreună colaborăm, vedem în ce fel putem face să progreseze lucrurile. Și vă dau un exemplu recent. Consiliul Europei a adoptat uh, cu aproximativ un an în urmă o uh, convenția pentru Est împotriva violenței uh, împotriva femeilor. Acum, această convenție se află în statele membre spre ratificare. Pentru moment, noi finalizăm cea mai largă anchetă făcută în Europa. Am intervievat peste 4.000 de femei uh, care au suferit violențe în statele membre uh, pentru a uh, vedea care au fost experiențele lor, inclusiv experiențe din copilărie și dispunem de uh, un volum imens de Uh, informații în ce privește acum violența împotriva femeilor. E cel mai larg studiu efectuat vreodată în Europa. Știm că există și anchete naționale, dar nu la nivel european. Iată de ce ne așteptăm ca aceste uh, date, aceste informații să poată asista Consiliul Europei în eforturile lor de a um, accelera ratificarea convenției și apoi, firește, vor fi utile și statelor membre atunci când trebuie să implementeze uh, uh, uh această convenție, odată ce uh, toate cele 28 state membre vor fi ratificat convenția. Iată, deci e vorba de complementaritate între diversele instituții în funcție de uh, peisaj. Un alt exemplu e interacțiune, interacțiunea între agenții Bună colaborăm cu agenția de la Stockholm. De ce ați colaborat dumneavoastră cu Agenția pentru Boli? Suntem întrebați, dar uh, răspunsul e simplu. Diverți migranți sau populația romă se confruntă cu dificultăți. Uh, din cauza discriminării sau lipsei uh, de informații. Dar până la urmă, toate acestea se uh, reduc la un control al maladiilor, pentru că grupurile minoritare nu uh, au un acces echitabil adesea la îngrijiri medicale. Deci, iată, e și aceasta o problemă a noastră. Uh, am făcut, deci, un raport comun, urmarea unei misiuni comune cu uh, Agenția pentru Control Maladilor, așa cum vă spuneam, pentru că am considerat că există probleme ce țin de drepturile fundamentale și în acest domeniu. Colaborăm cu Frontex, de asemenea cu Europol și uh, alte agenții care se ocupă de justiție și afaceri interne. Am creat recent un grup de lucru cu Europol CEPOL și Eurojust, tocmai pe tema uh, crimelor izvorâte din ură. Dacă ne reunim forțele, vom putea vedea ce se poate face mai bine în viitor. Am dat aceste exemple pentru că e vorba de evoluții interesante ale ultimilor 5-10 ani. E vorba de o interacțiune sporită între diversi actori. Aș putea spune încă mult mai multe, dar mă voi opri aici și vă mulțumesc foarte mult. Thank you. And I think now we come to the... Mulțumesc. Cred că astfel se încheie reuniunea noastră. Dacă am trecut cu vederea pe cineva care dorea să intervină, vă rog să-mi faceți semn. Nu? Atunci, eu personal doresc să închei reuniunea mulțumindu-vă. Mulțumesc pentru că ați venit cu foarte multe idei interesante, ne-ați spus ce am putea face în plus sau ce am putea face altfel. Sper că și dumneavoastră vi s-a părut interesantă această reuniune. Anul acesta am realizat strategia, planul de acțiune, întregul pachet de domeniul drepturilor omului. Avem nouă instituție, avem persoană, reprezentantul special al Uniunii în acest domeniu. Și dezbaterea aceasta a avut tocmai uh, misiunea de a vă atrage atenția asupra faptului că avem un plan de acțiune european. Și sper că veți reține acest lucru și că în munca dumneavoastră de la nivel național veți include ceea ce ați uh, aflat aici despre pachetul privind drepturile omului. Și sperăm că veți contacta și guvernele dumneavoastră atunci când vin la Uniunea Europeană pentru a participa la realizarea de politici. Mulțumesc încă o dată. Presupun că alături de noi se află și secretariatele comisiilor noastre și, cu siguranță, vor continua reuniunile între politicienii preocupați de drepturile omului la nivel european și local și național. După cum știți, anul viitor este un an electoral, deci probabil uh, componența comisiei noastre se va schimba, însă Vreau să vă asigur că și anul acesta și anul trecut și anii trecuți am considerat foarte util acest schimb cu dumneavoastră, cum dau cuvântul colegului meu. Mulțumesc, doamnă Lochpiller, și sigur mulțumesc domnului Morten, Morten Chierum și doamnei Milas Iute pentru declarațiile lor. Am ascultat uh, care este miza adunării noastre aici. Am ascultat contribuții foarte interesante și cred că este cât se poate de corect ca în concluzie să spunem următoarele. În primul rând, clauza drepturilor fundamentale va rămâne valabilă atunci când se uh, va defini spațiul de libertate, securitate și justiție în interior și în exterior și de asemenea programul de la Stockholm. Programul pe 5 ani care a fost creat pentru a dezvolta ambițiile proclamate în acest capitol foarte important al Tratatului de la Lisabona. Este de asemenea foarte important faptul că cuvintele stipulate în acest capitol din Tratatul de la Lisabona trebuie să însemne ceva cu adevărat. Trebuie să uh, determine legiferarea de aici din Parlamentul European, dar și pe cea de nivel național. De aceea am demarat acest ciclu politic de cooperare între noi, Parlamentul European, și parlamentele naționale, deoarece trebuie să acționăm împreună, să cooperăm pentru a realiza strategia noastră în domeniul uh, legiferării, în domeniul drepturilor fundamentale. Și acest lucru este foarte important, mai ales în ceea ce privește azilul, granițele externe ale UE, libera circulație a persoanelor și de asemenea legislația penală care este pe cale de a fi realizată. Pentru prima dată în Parlamentul European avem proiecte de legislație în domeniul dreptului penal și de asemenea cooperarea judiciară, ceea ce înseamnă că trebuie să uh, punem accentul pe o comunitate juridică cu valori comune, cu obiective comune o comunitate reală a valorilor europene. Și cred că acest lucru trebuie să reprezintă o condiție și pentru uh, relațiile noastre cu terți. Această așa numită clauza drepturilor omului trebuie neapărat inclusă în orice fel de acorduri, acorduri de orice natură, politică, diplomatică, dar și acorduri comerciale sau economice cu uh, terți. Dacă uh, criteriile noastre de drepturile omului nu sunt respectate, atunci acordurile respective nu trebuie aprobate, nu trebuie finalizate. Iar odată ce aceste acorduri sunt validate, trebuie să avem grijă ca clauza privind drepturile omului să fie respectată în fapt. Diplomația europeană are un angajament profund față de drepturile omului în toate fazele procesului politic, pas cu pas. Și mă refer la asta atunci când discutăm chestiuni de o natură politică cât se poate de delicată în această perioadă în Parlamentul European. Ne este influențată credibilitatea și angajamentul nostru față de uh, drepturile omului în relația cu state terțe, inclusiv state care se bucură de o reputație foarte bună în domeniul drepturilor fundamentale și în protecția drepturilor cetățenilor. Și pentru că, în al doilea rând și astfel conchid, acest proces este unul în permanentă desfășurare, un proces deschis care niciodată nu este încheiat. Ceea ce înseamnă că nu putem să mai considerăm niciodată că drepturile ni se cuvin, că sunt de la sine înțelese. Nu drepturile omului, nu în Uniunea Europeană, nu în relația cu state terțe. Nu putem să spunem pur și simplu, ei, suntem cu toții democrații, avem drepturile fundamentale înscrise în Constituție. Nu. Și gata. Le luăm de bune și avem reputația că respectăm drepturile cetățenilor. Și atunci când vine de vorba de democrații constituționale, semnăm acorduri cu acestea dacă declară că respectă drepturile fundamentale și înseamnă că nu mai avem ce discuta. Dar nu e așa. Întotdeauna există preocupări privind aceste chestiuni. Trebuie să ne respectăm standardele, trebuie să fim la înălțimea angajamentelor noastre, și insist Trebuie să ne continuăm cooperarea permanentă între Parlamentul European și Parlamentele Naționale ca să ne asigurăm că toate aceste subiecte sunt luate în considerare în munca noastră de zi cu zi. De aceea apreciem foarte mult și activitatea ONG-urilor, a reprezentanților societății civile, în general a tuturor organizațiilor legate de drepturile omului. Am ascultat în aceste zile multe dintre declarațiile lor. Și cu siguranță că munca desfășurată permanent de Agenția Drepturilor Fundamentale a UE, reprezentată aici de directorul său, domnul Cherum, este foarte importantă. Așadar, vă mulțumim pentru că ați participat la această primă rundă de discuție și demarăm a doua rundă, care va fi și ultima pe ziua de astăzi, aceasta trebuie să înceapă la ora 17, adică peste 5 minute, dar nu știu sigur dacă invitații noștri au sosit. Sunt, sunt prezenți, foarte bine. Atunci, poate că ar fi bine să nu facem pauză, ci pur și simplu să demarăm următoarea secțiune și să urăm bun venit pe podium domnului Jean-Pierre Casarino de la platforma de dezvoltare a uh, Institutului Universitar European de la Florența, primul nostru expert. Bine ați venit! Și de asemenea urăm bun venit doamnei Marina Schram. Bye. Bye, bye, bye. Bye. Nu o We're also welcoming Mrs. Marina Schramm, who is the international organization. Îi bun venit și doamnei Marina Schramm de la Organizația Internațională a Migrației, experta noastră. Bine ați venit, vă rog poftiți la prezidiu. Și doamnei Elen Supios David, care este responsabilă de returnare, migrație și însoțirea copiilor, lucrează la Consiliul European pentru Refugiați. Sunteți în sală? Bine, bine ați venit!